ai căror resortisanți trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe și uh, cei care sunt exonerați de această obligație. Are cuvântul întâi doamna raportor. Hvala, Mulțumesc, doamnă președinte, dragi colegi, dragi colege. Stimată doamnă vicepreședinte, stimate domnule vicepreședinte al Comisiei Europene, domnule Baro, Parlamentul European susține uh, eliberarea, uh, facilitarea regimului de vize pentru statele din Balcanii de vest. Acesta este mesajul principal pe care vrem să-l transmitem, care m-a animat la pregătirea acestui raport. Mulțumesc tuturor celor care m-au ajutat, mulțumesc Consiliului și Comisiei pentru buna colaborare care a format o bază bună pentru colaborarea viitoare în acest domeniu, mai ales după, introducerea, după intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona. Obligația de viză a izolat prea multă vreme statele din Balcanul de, Balcanii de Vest, oamenii tineri din aceste state um, cunosc Europa foarte puțin așa cum cunosc și America. Uh, știu, uh, cunosc Europa doar de la televizor și de pe internet. Eu vin din Slovenia și trebuie să vă spun că președinția slovenă a Consiliului a inițiat acest proces al liberalizării regimului vizelor în anul 2008. Salut propunerea Comisiei de a introduce liberalizarea regimului de vize pentru Serbia, Montenegru și foste, fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei. Astfel, cetățenii acestor țări vor putea să călătorească liber începând din 19 decembrie. 1 ianuarie 2010 uh, ar fi, ar fi așadar un obstacol logistic pentru că mulți cetățeni din aceste țări vor să călătorească uh, cu ocazia sărbătorilor de Crăciun și liberalizarea regimului de vize ar uh, promova și ar îmbunătăți cooperarea regională și, de asemenea, cea socială și culturală. Ar crea punți. Dragi colegi, dragi colegi, liberalizarea regimului de vize pentru cele trei state este un pas în direcția bună, dar trebuie să includem și alte state. Trebuie să ajutăm aceste state care încă nu sunt incluse în acest, uh, în acest sistem și trebuie să le oferim asistență pentru a putea să ia cât mai repede uh, parte la acest uh, regim liberalizat. Vorbesc despre Albania și Bosnia și Herțegovina, care încă nu îndeplinesc în totalitate criteriile. Situația va fi mai dificilă când statele când cetățenii din aceste state vor putea, uh, din statele vecine vor putea să călătorească liber și trebuie să le transmitem un mesaj clar acestor oameni. Guvernele trebuie să-și facă treaba și noi trebuie să ne asigurăm că nu ex- vor exista niciun fel de obstacole uh, inutile. Această propunere are susținerea Comisiei AFET ca și a Comisiei LIBE, comisia de unde provin, și mâine voi cere să iau cuvântul și voi prezenta o propunere cu privire la liberalizarea regimului de vize pentru toate statele din Balcanii de Vest. Vom uh, discuta despre acest și vom vota această propunere mâine cu privire la liberalizarea regimului de pentru Serbia, Muntenegru și fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, începând cu 19 decembrie și vom vota de asemenea liberalizarea regimului de vize pentru Albania și Bosnia și Herțegovina, ca aceasta să intre în vigoare cât mai repede posibil. Aș dori să Uh, stabilim o dată concretă pentru Bosnia-Herzegovina și Albania, dar știu că procedurile nu sunt simple. Sper că liberalizarea regimului de vize pentru aceste două state va intra în vigoare până în vară. Nu trebuie să uităm nici uh, Kosovo. În încheiere, Păi, Uniunea Europeană are responsabilitatea politică pentru a duce la bun sfârșit procesul liberalizării regimului de vize și aștept o uh, susținere majoritară în Parlamentul European mâine. Doamna Curațabil, vreați să vă referiți la procedură? Aș dori să știu dacă președinția suedeză nu ar putea să fie reprezentată astăzi la nivelul ministrilor. Uh, Înțeleg că însă că nu au fost uh, invitați. Li s-a spus că nu e nevoie de prezența lor. Aș dori să vă reamintesc, președinția suedeză a, a uh, pus accentul foarte puternic de la bun început pe acest proces de liberalizare a regimului de vize pentru Balcanii de Vest. Știu ca și colega mea, Tania, raportorul, este de acord cu mine că ar trebui să avem ocazia să le putem a, uh, mulțumi pentru că le a, suntem datori. Ei au susținut declarația a, comună a Uh, Parlamentului și a uh, Consiliului, care este o situație unică și aș dori să mi se spună, să mi se dea o explicație și aș dori să se consemneze faptul că ministrii nu au putut fi aici pentru că nu au fost invitați. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc. Uh, sunt informată acum că președinția a fost invitată, dar au existat niște dificultăți și nu au putut să fie prezenți. Vă rog, are cuvântul acum Comisia. Domnule comisar Baro. Oui, euh, doamnă președintă. Vreau să răspund doamnei Bild și să vă spun că, de fapt, președinția suedeză a fost foarte activă în acest proces. Un proces care va duce la un rezultat așteptat și anume să oferim un anumit număr de cetățeni din țările afectate să își poată multiplica schimburile, legăturile și să călătorească mai ușor. E adevărat că această propunere reprezintă o etapă istorică în ceea ce privește dezvoltarea politicii europene de vize de scurtă durată în legătură cu țările din Balcanii Occidentali. Comisia salută primirea favorabilă a acestei propuneri legislative, atât din partea Consiliului cât și a Parlamentului. Fiecare dintre noi știm foarte bine impactul politic major și sensibilitatea acestei chestiuni care afectează toți cetățenii din țările respective. Înțeleg care este poziția Parlamentului și, în acest context, aș dori să confirm din partea Comisiei dorința noastră de a urmări îndeaproape aplicarea tuturor criteriilor definite în foaia de parcurs pentru toate țările. Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei fusese deja analizată cu rezultate pozitive și, în ceea ce privește Serbia și Muntenegru, au fost organizate misiuni din partea Comisiei în luna octombrie cu experți din partea statelor membre, iar în cadrul acestor misiuni s-a confirmat că toate criteriile de pe foile de parcurs respective au fost implementate. Pentru Albania și Bosnia-Herzegovina vom folosi exact aceeași strategie – în ciuda progreselor deosebite făcute în ultimele luni, cele două țări n-au reușit să încheie încă reformele necesare care sunt cerute pe foaia de parcurs pentru a justifica această exonerare de vize. Și, așa cum v-am spus, reprezintă o încurajare deosebită pentru aceste țări faptul că țările vecine, țările din vecinătatea lor, vor dispune de această facilitate și pot să vă confirm din partea mea că îmi voi lua un angajament personal pentru ca Albania și Bosnia-Herzegovina să obțină cât mai repede cu putință această scutire de vize. Parlamentul, care va fi colegiuitor în domeniul vizelor după intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona, va trebui să susțină metoda structurală utilizată de Comisie pentru liberalizarea vizelor, pentru că dacă am utiliza o altă abordare, aceasta ar duce la o adevărată confuzie, ar crea false așteptări și ar încetini, poate, eforturile țărilor implicate pentru reformele necesare și prevăzute pe foaia de parcurs. Vom menține la acest moment cele două țări, Albania și Bosnia și Herțegovina, în anexa 1 a regulamentului, cerându-le în continuare să îndeplinească criteriile necesare și pentru a ajunge cât mai repede cu putință la scutirea de vize în conformitate cu procedura în vigoare. Comisia susține textul și declarația politică comună care confirmă acest angajament al Uniunii Europene pentru aplicarea celei de-a doua etape a procesului de liberalizare a vizelor pentru cetățenii din Albania și Bosnia. Și aceasta cât mai repede cu putință. Iată, doamna președintă, cred că este vorba de o chestiune foarte importantă care ne arată în ceea ce privește Balcanii cât de atenți suntem și cât de doritori suntem ca lucrurile să meargă mai bine. Mulțumesc, domnule comisar. Acum, doamna Lutford din partea Comisiei AFET. Mulțumesc, doamnă președinte. Agajamentul din raportul FIRUM și susținut de declarația Parlamentului vizează libera circulație pentru toată populația din Balcanii Occidentali. Nu este ceva altruist, ci de asemenea viclean deoarece securanța va avea de câștigat. Oamenii care sunt liberi și pot că- călători liberi nu cad în ghearele naționalismului. Cu toții suntem impresionați de imaginile aflate pe coridoarele Parlamentului și de toate festivitățile legate de căderea zidului Berlinului. Bineînțeles, aceste vize nu pot fi comparate cu zidul Berlinului, însă sunt totuși niște bariere împotriva înțelegerii și toleranței. Noi vrem o abordare comprehensivă cu rezultate palpabile la aniversarea 15 ani de la acordul de la Dayton. Vreau să-i mulțumesc doamnei Fayon pentru munca dumneaei, pentru faptul că a colaborat cu raportorii din umbră în ultimele luni. Îi mulțumesc Consiliului și mai ales președinției suedeze pentru munca lor pentru faptul că ne-au ajutat să ajungem la un acord privind o declarație care conformă ca scop liberalizarea vizelor pentru toți cetățenii din Balcanii Occidentali cât mai repede cu putință și sperăm ca aceasta să se facă în 2010 deja. Deoarece acest regim creează dezbinare, instabilitate și Credem că ar trebui să existe niște ținte rezonabile comune privind datele de liberalizare. De asemenea, ne-am luat și un angajament în raportul Fayon pentru a înlesni vizele și pentru a înlesni foaia de drum pentru vize și în cazul Kosovului, un program asemănător cu cel din celelalte țări din Balcanii Occidentali. Aș vrea de asemenea să vă spun că eu am speranța ca guvernul britanic, care nu este inclus în actuala decizie UE privind zona Schengen, deoarece nu face parte din zona Schengen, deci sperăm ca și ei să urmeze aceeași cale. Am fost uh, oarecum schizofrenică când am lucrat la toate aceste proiecte din cauza naționalității mele, sunt britanică, însă cred că ar fi bine ca guvernul britanic urmeze această cale cât mai bine cu putință. Ar avea de câștigat atât Uniunea Europeană cât și Balcanii Occidentali. Mulțumesc încă o dată doamnei Fayon pentru un raport. Acum, uh, vorbitorii numele grupurilor politice, are cuvântul doamna Corața Bild, două minute numele PP. Mulțumesc, doamnă președinte. PP se angajează să accelereze acest regim de liberalizare a vizelor până în iulie 2010. Salutăm propunerea de uh, liberalizare a regimului de vize pentru uh, FIROM, Serbia, uh, Montenegru și uh, Albania până în decembrie anul acesta. Înțelegem că oamenii din Albania și din Bosnia și Herzegovina sunt uh, oameni tineri, o generație de oameni tineri care au rămas închiși pe din afară și le spunem că suntem de partea lor. Suntem pregătiți atunci când și voi sunteți pregătiți. Este regretabil că Uh, autoritățile din Albania și Bosnia și Herțegovina s-au mișcat atât de încet, astfel încât oamenii au rămas în afară. Responsabilitatea este a lor și le solicităm să încerce să respecte um, criteriile de referință cât mai repede posibil. Știm că și Comisia oferă asistență. Domnule președinte, din păcate, trebuie să spun că am fost întristată, că am avut nevoie de trei luni de negociere pentru ca PPE să convingă uh, partea stângă a acestui Parlament să acționeze în conformitate cu tratatele. Este atât de complicat să facem așa ceva. În sfârșit, au înțeles și ei că Parlamentul European nu este deasupra legii. Cu tot respectul pe care am față de distinși și colegi, trebuie să spun că a fost o atitudine neconstructivă. Nu există niciun fel de uh, scurtături, nu există niciun fel de, de trucuri nu suntem aici pentru a face uh, puncte, ci suntem aici pentru a obține rezultate pentru cetățenii noștri și pentru cetățenii statelor din Balcani. Să fie foarte clar, orice fel de dispoziție cu privire la un statut intermediar nu accelerează procesul, nu face presiune asupra Comisiei și Consiliului și nu face, nu transmite un mesaj politic puternic. Și aș dori să închei spunând, vă rog să mă lăsați să spun asta, și eu sunt, am, am fost uh, la, am, am fost alături de prietenii mei de la Sarajevo din timpul uh, asediului și trebuie să le spun că sunt angajată pentru interesele lor. Uh, mulțumesc, domnul Moraes, din partea fracțiunii SD. President, um, President... Mulțumesc, doamna președintă. Până în 2008, până la președinția slovenă, nu s-au făcut destule progrese în legătură cu ceea ce Comisia numește pe bună dreptate o mișcare istorică de liberalizare a vizelor pentru Balcanii Occidentali. Așa cum spunea și doamna Latford, considerațiuni de natură practică și motivele pentru care acest lucru sunt importante pentru noi. Nu este doar vorba de o măsură reactivă. Deci, din partea grupului meu, aș vrea să mulțumesc raportorului doamnei Fayon pentru munca pe care a depus-o la acest raport, pentru că Uniunea Europeană să meargă mai departe și pentru a aboli în sfârșit regimul vizelor pentru toate țările din Balcanii Occidentali. Acest lucru s-a făcut cu Comisia, cu Consiliul, cu raportorii din umbră și trebuie salutat. E clar că această liberalizare va aduce beneficii de ambele părți și va trebui, bineînțeles, să menținem problema criteriilor de pe foaie de parcurs și a reformelor necesare pentru aceste țări pentru a avea, într-adevăr, încredere într-un adevărat regim de liberalizare a vizelor. Sarcina raportorului a fost una foarte importantă și a făcut deja acest lucru prin cadrul declarațiilor pe care le-a negociat cu Consiliul. Declarații care vor duce la liberalizarea vizelor pentru trei țări și la o accelerare a acestei facilitări pentru Albania și Bosnia și pentru un compromis rezonabil pentru Kosovo. Iată de ce grupul nostru susține acest raport și așteptăm să fie susținut de Parlament. Mulțumesc! Doamna Lunacek, un minut. Mulțumesc. Sunt, mă asociez celor spuse de antevorbitorul meu și mulțumesc mult amândouă, uh, ambelor raportoare. Eu uh, de, și de asemenea raportorilor din umbră. Cred că este important să facem o propunere care să solicite Comisiei și Consiliului să uh, uh, introducă aici un pachet complet pentru toți oamenii din Balcanii de Vest, să nu lase pe nimeni pe din afară. Și sper, uh, transmit și domnului uh, Baro, care este de față, sper să reușiți să vă impuneți în Consiliu, să impuneți ca și pentru Kosovo să existe acest obiectiv al liberalizării regimului de vize, să înceapă acum dialogul, iar pentru Bosnia și Albania cel târziu Uh, din anul, începând cu anul viitor. Și eu aș prefera să fie chiar mai devreme încheiat procesul. Sigur că este vorba despre punerea în aplicare a dispozițiilor, dar am auzit că în Serbia încă nu s-au pus toate, în aplicare toate, provizii, toate dispozițiile. Și aș dori să știu, uh, cred că este foarte important să se implementeze cum trebuie toate dispozițiile. Mulțumesc tuturor, tuturor, mulțumesc tuturor celor care au colaborat Mulțumesc, doamna Pac are cuvântul. Două minute. Dragi colegi, acum 20 de ani, uh, concetățenii mei din Germania de Est au uh, câștigat libertatea de a călători fără viză și mai târziu uh, Milosevic a refuzat acest drept Uh, cetățenilor săi. Am discutat de atâtea ori aici despre libertatea uh, călătoriilor pentru oamenii din Europa de Est. Ne dorim acest lucru, știm că uh, trebuie ca guvernele naționale să fie de acord cu acest lucru, dar trebuie să le spunem oamenilor că nu trebuie să se teamă de acești oameni pentru că uh, infractorii sunt peste tot și ei oricum n-au nevoie de vize pentru că călătoresc așa cum vor. Este vorba de oamenii tineri care să le dea posibilitatea, uh, cărora să le dea posibilitatea, să le dăm posibilitatea să vină în Europa dacă doresc în Uniunea Europeană. De aceea, pentru cetățenii din Macedonia, Muntenegru și Serbia, uh, această liberalizare a vizelor le dă posibilitatea să călătorească uh, și mă bucur acest lucru. Din păcate, Kosovo, Bosnia și Herțegovina nu pot să ia parte la acest proces încă. Așteptăm din partea Comisiei ca în decembrie să recunoască marile progrese care au fost făcute uh, în Serbia și și în Bosnia și Herțegovina. Din păcate, în Bosnia și Herțegovina există politicieni care se interesează mai mult de uh, mai puțin de uh, cetățenilor și sper ca vara viitoare să reușim să obținem uh, liberalizarea regimului de vize și pentru ei. Dar nu trebuie să uităm uh, Kosovo, nu poate să rămână un uh, spațiu pe din afară, pentru că noi avem obligația de a insista pentru a se atinge criteriile de referință și acolo. Doamnelor și domnilor, uh, este vorba despre un act uman aici și vă mulțumesc tuturor și domnului Baro pentru că faceți posibil acest pas. Mulțumesc! Are cuvântul acum doamna Gânț două minute. Casoi. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Proiectul de pace a început deja în Uniunea Europeană de mult timp, trăim deja de ceva vreme în pace. Uh, am văzut că integrarea este o unealtă foarte puternică și că acum putem continua pe această cale. Au existat multe războaie și ne-a trebuit mult timp pentru a putea duce la bun sfârșit proiectul de integrare. Și trebuie să continuăm. Și, bineînțeles, acest regim de liberalizare al vizelor este important. Este un pas important pentru tineri, pentru ca aceștia să se poată deplasa, pentru ca principiile democratice să poată fi respectate. În orice caz, e vorba despre înlesnirea vizelor. Uniunea Europeană este, trebuie să fie, are interesul uh, ca în această zonă să existe liniște, pace și stabilitate. Eu cred că ar trebui să permitem uh, liberalizarea vizelor tuturor acestor țări. Domnul Busutil nu este aici, de aceea următoarea vorbitoare este doamna Buscurt. Morgen zal het Europees Parlement stemmen over het afschaffen van... Mulțumesc. Mâine Parlamentul va vota abolirea vizelor pentru anumite țări din Balcani. Nu pentru toate statele din Balcani, însă. Iar începând cu 1 ianuarie 2010, cetățenii acestor țări vor putea călători în libertate. Există diferențe, bineînțeles, și pentru Bosnia-Herzegovina, pentru că uh, anumiți sârbi vor fi obiectul acestor scutiri de vize. Mâine, Parlamentul ar trebui să trimită un mesaj foarte clar Bosniei, Herzegovinei și Albaniei, pentru că acestea trebuie să îndeplinească toate criteriile necesare de pe foaia de parcurs. Dar în măsura în care vor îndeplini aceste criterii, această facilitare va trebui să le fie acordată cât mai repede cu putință. S-au făcut deja foarte multe eforturi pentru a îndeplini standardele necesare și cerem Comisiei să ajute cele două țări pentru a ajunge la aceste obiective cât mai repede cu putință. Mulțumesc, domnul Zuhartara. Mulțumesc, domnul președinte exonerarea de viză pentru acești cetățeni are o uh, dimensiune tehnică, dar și o însemnătate politică. Astăzi sărbătorim 20 de ani de la căderea zidului Berlinului. În Scopie, în Podgorița și la Belgrad, la Crăciun, vor reuși în sfârșit să sărbătorească căderea zidului vizelor. Acest zid a despărțit Uniunea Europeană și Balcanii de Vest. Oamenii nu puteau, până nu pot încă, să călătorească liber în fosta Iugoslavie. Această izolare a avut consecințe grave și este momentul să încheiem uh, astfel de vremuri. Serbia, uh, Muntenegru și Firom de asemenea, Albania și Bosnia trebuie să fie incluse în acest proces, astfel încât cetățenii acestor state să cunoască lumea, să vadă și să întâlnească alți europeni și să vadă ce înseamnă uh, să vor putea pregăti pentru statutul de membru în Uniunea Europeană. Eu sunt raportor al Parlamentului European pentru Macedonia și primesc multe uh, telefoane ale cetățenilor din fosta Republica Iugoslavă eu doresc să le spun acestor oameni că o călătorie liberă este un pas înainte către statutul de membru în Uniunea Europeană. Mulțumesc! Avem acum procedura luărilor de cuvânt spontane. Are cuvântul doamna Gal. Un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. Szeretnék, szeretnék üdvözölni ezt a jelentést, gratulálni a jelentéstevőknek és a... Mulțumesc. Aș vrea să o felicit pe doamna raportor și ar vrea să felicit de asemenea și pe raportorii din umbră. Adevărul este că acum, la 20 de ani de la căderea zidului Berlinului, uh, a venit momentul, după părerea mea, să acordăm această libertate locuitorilor din Balcanii Occidentali, deoarece și acolo trebuie să dărâmăm ziduri. De aceea cred că această inițiativă trebuie salutată. Însă nu trebuie să pierdem din vedere faptul că, în parte, e vorba doar de o problemă tehnică. E o problemă tehnică, într-adevăr, dar și implicațiile politice sunt importante. De aceea salut declarația comună pentru că astfel instituțiile europene dau dovadă de faptul că își asumă responsabilitatea, însă responsabilitatea înseamnă și activitate. Guvernele trebuie să treacă la acțiune, trebuie să ajute acele guverne care încă nu îndeplinesc criteriile. De asemenea, Comisia Europeană trebuie să intervină, să dea acordul necesar, ajutorul necesar. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamnă președintă! Cred că suntem pe drumul cel bun aici avem o apropiere prin facilitarea regimului de vize și, de asemenea, este un semn al stabilității, dar și al aprecierii eforturilor pe care le-au făcut până acum. De asemenea, mi se pare important să avem totuși niște reguli clare și criteriile care sunt necesare trebuie respectate. De aceea mulțumesc, în primul rând, eforturilor colegei mele, doamna Curața Bild. Cred că orice altfel de uh, procedură ar fi o uh, ar transmite mesajul că nu avem un sistem clar și noi vrem un sistem clar, vrem uh, să fim sinceri față de cei din Balcanii de Vest, vrem să fim sinceri și față de cetățenii noștri și uh, semnalele politice nu trebuie date uh, doar uh, uh, în momente festive, ci trebuie formulate foarte clar. Mulțumesc. Are cuvântul acum doamna Lukaczewska. Mulțumesc, doamna președinte. Sunt mulțumită că în sfârșit cetățenii din Balcanii Occidentali vor putea să circule liber începând cu anul viitor. Aceasta va facilita relațiile între oameni și de asemenea pentru mediul de afaceri. Însă nu trebuie să permitem ca vecinii noștri răsăriteni să fie privați de oportunitățile care li se oferă altora. Iată de ce s-au stabilit foarte clar criteriile de pe foaia de parcurs pentru a putea îmbunătăți regimul de vize pentru acea regiune. Vize care sunt foarte scumpe și procedurile iau foarte mult timp. Aceasta limitează în mod clar posibilitatea de cooperare cu această regiune. Ar trebui de asemenea să ne reamintim de faptul că în anul 2012 Cupa Mondială de Fotbal va, va fi găzduită de Ucraina. Mulțumesc. Următorul vorbitor, domnul Preda. Mulțumesc, doamna președinte. Vreau să subliniez și eu importanța libertății circulației ca drept fundamental și să uh, reafirm faptul că uh,

celor care au intervenit în această de dezbatere pentru a ajunge la procedura de abolire a vizelor pentru trei țări din categoria țărilor din Balcani. Ați subliniat aici faptul că libertatea de circulație este de dorit, așa cum a spus domnul Moraes, și ea este benefică pentru cele două părți, pentru Europa și pentru statele din Balcan. De aceea, doamnă președinte, domnule președinte, aș vrea să mulțumesc tuturor celor care au intervenit și în special doamnei Fayon, doamnei raportor, și să vă spun că deciziile fiind aproape definitive pentru cele trei țări, totuși pentru celelalte două țări, pentru Albania și Bosnia-Herzegovina, am făcut eforturi susținute pentru a le ajuta să facă progrese. De altfel, eu m-am și dus în Albania recent. Și cred că adoptarea rapidă a acestei rezoluții arată foarte clar felul în care putem trece acum mai departe la celelalte țări și anume în special la Albania și Bosnia-Herzegovina, fără să lăsăm deoparte, bineînțeles, nici Kosovo. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule comisar. Dau cuvântul acum pentru două minute raportorului doamnei Fayon. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc încă o dată tuturor pentru contribuția dumneavoastră. Uniunea Europeană dorește liberalizarea vizelor pentru toate țările din Balcanii Occidentali. Regret și o absența președinției suedeze, deoarece am colaborat foarte bine cu ei. Salut de asemenea angajamentul luat de Comisie pentru a face tot posibilul pentru a accelera procesul pentru Bosnia și Albania și doresc și sper că aceste țări, odată ce îndeplinesc criteriile, să treacă la regimul de Uh, liberalizarea vizelor. Poate că în vara anului viitor. Știm cu toții ce stipulează tratatul, însă noi suntem un for politic și trebuie să facem politică în mod cât mai serios cu putință. Salut abolirea vizelor pentru Macedonia, Serbia și Montenegro acum în decembrie, pe 19 decembrie și sper și doresc ca Bosnia și Albania să urmeze. E vorba de tânăra generație și e răspunderea noastră politică să încheiem acest proces de liberalizare a vizelor. Avem nevoie de o soluție pentru întreaga populație din Balcanii Occidentali. Vă mulțumesc mult pentru ajutor. Vă mulțumesc și eu, doamnă Fayon. Se încheie aici acest punct. Votul va avea loc mâine la ora 11 dimineața. Trecem acum la următorul punct de pe ordinea de zi. Și anume întrebarea orală privind asistența financiară